Domnul președinte. Stimați colegi, ședința este reluată. Înainte de a intra direct în uh, dezbaterea primului raport pentru după masa asta, vă anunț că procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. dacă există observații? nu. procesul verbal este adoptat.